cu promis- în promisiunea noastră de a uh, numi un președinte al Comisiei în urma procesului de șpiță în candidat. Însă mă bucur că o bună parte din uh, echipa aceasta uh, este dată de familia noastră politică. Am obținut rezultate cheie. În afacerile externe, dați-mi voie să subliniez că credibilitatea Uniunii Europene se bazează pe posibilitatea, capacitatea noastră de a avea o politică um, la în afara porților noastre, dar mai ales pe capacitatea noastră de a face ordine în interior. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție fermă în protejarea statului de drept, atât în uh, interiorul său, dar și în exteriorul său. De asemenea, este nevoie de o uh, poziție puternică în fața Trumpilor, Putinilor și Bolsonarilor aia, și ai acestei lumi. Sperăm uh, Uh, ca la începutul viitorului an să se poată da undă verde începerii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Trebuie să începem să lucrăm pentru a da rezultate uh, pentru a combate schimbările climatice și a asigura o tranziție justă, pentru a respecta obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru a da lucrătorilor drepturi și pentru a avea o politică externă încrezătoare. Și sunt convinsă că sub uh, Um, doamna președinte, cu uh, sprijinul domnului Timmermans și întregii comisii um, vom uh, putea să îi ascultăm pe cetățeni și să răspundem la uh, speranțele și preocupările lor. Mulțumesc un minut, doamna Infeld. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte a Comisiei Europene, iată-mă, sunt aici. În verde, ca și Kermit. Kermit. Aveți votul meu, dar e un vot pragmatic și nu un vot pasional. Încă. Există câteva elemente pozitive. Sunt foarte um, multe personalități excelente, chiar excepționale și cel mai mare număr de femei și chiar o președintă femeie, un Green Deal și o focalizare pe geopolitică. Dar am și semne de întrebare. Sunt onestă. Ați refuzat uh, schimbarea numelui portofoliul migrației cu încăpățânare și sunteți, uh, pare că sunteți mai dispusă să lucrați uh, cu uh, Polonia și Ungaria mai degrabă decât cu uh, stânga în acest uh, UE. Până acum ați fost candidata guvernelor naționale, dar cei 200 de milioane de europeni care în mai anul acesta au mers la vot nu au votat pentru uh, fosta Europa interguvernamentală a acordurilor pe furiș în anticamere. Deci trebuie să demonstrați acum dacă aparțineți vechi Europe sau noi Europe. Aveți votul meu, acum trebuie să-mi câștigați entuziasmul și succes. One minute, Un minut, domnul Urtasun. Președinta von der Leyen. Doamnă președinte von der Leyen, deși dumneavoastră aveți câteva persoane excelente în colegiul de comisar, grupul nostru nu va vota Bineînțeles, există niște probleme. În primul rând, politica de vecinătate e în mâinile omului lui Victor Orban și putem plăti uh, foarte scump asta. Însă și portofoliul de demografie și nou stil de viață, asta ne îngrijorează, o orientare care chiar ne îngrijorează ca feminiști și apărători ai drepturilor omului. De aceea vom fi foarte atenți la ce se va face în cadrul fiecărui portofoliu. Însă, doamnă von der Leyen, noi nu am venit aici pentru a fi simpli spectatori. Nimic nu mai inutil decât să vii doar ca să asiști. Am venit aici să schimbăm lucrurile, să dăm un nou impuls uh, proiectului european. Deci în măsura în care vă putem colabora pentru feminizarea politicii externe, pentru a face față amenințărilor de mediu cu seriozitate și pentru a, față, fa- a face față urgențelor sociale, ei bine, în această măsură trebuie să știți că grupul nostru va fi dispus să colaboreze. Însă acum, dumneavoastră, trebuie să demonstrați că există voința politică pentru a clădi aceste majorități progresiste încheie socială, feministă și de mediu. De asta avem nevoie. Mulțumesc, domnul Vilimski, un minut. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, mulți dintre dumneavoastră vă bucurați de această nouă comisie. Eu îmi permit să exprim o poziție diferită. Din punctul meu de vedere, a pornit-o cu stângul. De ce? În primul rând, tratatul de la Lisabona Uh, prevede că ar trebui ca această comisie de 27 de comisari ar trebui să fie cam cu o treime mai mică pentru a lucra mai eficient. Însă nu s-a făcut acest lucru și uh, această comisie enormă aduce cu sine problema că trebuie să se tot gândească noi reglementări. Și mulți uh, cetățeni nu cunosc și nu înțeleg nimic din toate acestea. Apoi, s-a vorbit despre acea prăpastie în Europa între cei care își doresc mai multă nomenclatură, mai multă centralizare și cei care își doresc mai multă lejeritate, mai multă suveranitate națională. Și nu a, s-a găsit un răspuns la asta. Ar fi posibil să se uh, Uh, să se obțină asta dacă în sfârșit s-ar pune capăt acestui flux enorm legislativ și dacă ar exista o concentrare asupra ceea ce este necesar în Europa, uh, să se pună uh, capăt migrației și să se pună accentul pe economie. Mulțumesc, domnul Terci, un minut. Mulțumesc. În primul rând, vreau să aduc un omagiu aici celor 13 soldați francezi care au murit în lupta uh, pentru civilizația noastră și împotriva terorismului. Doamnă von der Leyen, noi vom vota împotriva comisiei dumneavoastră, deoarece noi considerăm că dumneavoastră v-ați lansat într-o aventură ideologică care nu e deloc reprezentativă pentru interesele cetățenilor și diferitelor națiuni europene sau uh, a sectoarelor care în momentul de față sunt înfricoșate deoarece dumneavoastră v-ați uh, lansat în această aventură care uh, ne îngrijorează pe noi toți și anume acest New Green Deal. E o fantezie adevărată, bazată pe himere, bazată pe niște anumite presupuneri științifice pe care nimeni nu le demonstrează, așa cum s-a văzut și pentru asta nu e nevoie doar de o cantitate enormă de bani care vor fi mobilizați pentru a controla și mai mult națiunile, pentru a-i controla și mai mult pentru indivizi și pentru a controla și mai mult companiile, contravenind astfel și încălcând astfel libertățile. Însă asta înseamnă că li se va cere un sacrificiu enorm diferitelor națiuni și diferitelor sectoare și acestea nu vor primi oricum după aceea nicio compensație. Domnul Papadakis, un minut. Η νέα επιτροπή διακρίνεται Noua comisie are aceleași ingrediente și reacții ca și Uniunea Europeană. Se votează politici împotriva oamenilor, uh, se doresc lucrători mai ieftini, uh, protecția socială dispare, uh, oamenii sărăcesc, sindicatele sunt sufocate, migranții și refugiații sunt extradați. Economia nu crește prea rapid și poate că și o nouă criză ne pândește. Fondurile verzi ecologice sunt promovate, noi investiții pentru tehnologii digitale și, din nou, marile companii vor fi cele care câștigă. Avem războaie comerciale și în sânul Uniunii Europene ca să nu mai vorbim de ce se întâmplă cu America, China, în ce fel vom militariza Europa și ce se mai întâmplă cu Brexitul. Doamna președinta Comisiei a fost aleasă Uh, după ce a fost ministrul um, apărării în țara ei. Uh, a arătat uh, teamă în fața adevărului istoric, e împotriva mm, popoarelor și doar pentru guverne. Domnul Tajani acum. Signora von der Leyen. Stimată doamnă von der Leyen, uh, vă acordăm încredere dumneavoastră și comisiei dumneavoastră, deoarece v-ați luat angajamente clare în ceea ce privește rolul industriei, uh, securitatea, migrația, digitalizarea, combaterea cancerului, legătură cu legăturile cu Statele Unite ale Americii. Deci noi împărtășim o viziune politică și nu birocratică a UE, însă vom fi vigilenți pentru că aceste angajamente să devină și niște angajamente concrete în viitorul buget. Bineînțeles că suntem uh, implicați în uh, combaterea schimbării climatice, însă să fim atenți, să nu aibă de suferit industria și nici agricultura noastră. Industria e fundamentală, sunt uh, fundamentale companiile pentru crearea de slujbe. De aia e nevoie de o politică a concurenței adecvată care să le permită companiile noastre să facă față nu doar la nivel național, ci și internațional. E nevoie de o acțiune de protejare din cauza a, a, concurenței neloiale. Uitați-vă la drumul mătăsii, la strategia hegemonică împotriva Chinei care face dumping și de mediu și social, nu doar comercial. Întreg sistemul nostru productiv este practic uh, amenințat. Atenție și cu protejarea agriculturii, spuneam. Nu putem permite reduceri uh, de la finanțarea PAC. Agricultura e în continuare un instrument fundamental pentru a proteja mediul, locurile de muncă uh, aici în Uniunea noastră europeană. Și în ceea ce privește imigrația, Atenție la Africa, trebuie să investim mai mult acolo. Eu cred în, într-un mare plan Marshall pentru Africa pentru a reduce fluxurile migratorii către Europa. Și câteva ultime cuvinte în legătură cu protejarea statului de drept. Să nu uităm că Daphne Caruana Galicia a fost ucisă, acea ziaristă. Trebuie să uh, facem tot posibilul pentru a afla cine într-adevăr a comandat acea crimă. Deci adevărul trebuie găsit cu orice preț. Acum, Fru president, är er det en viktig dag i parlamentet. Doamnă președinte, astăzi este o zi importantă în acest parlament. Vom vota pentru Comisia viitorilor 5 ani. Și uh, mi se pare că este un obiectiv potrivit cel pe care ni l-am stabilit, să fim un uh, continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon ne asumăm responsabilitățile și vom lăsa copiilor noștri o Europa durabilă, sustenabilă, dar și o lume mai uh, sustenabilă. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Avem nevoie de o tranziție justă și trebuie de asemenea să ne asigurăm că creăm mai multe locuri de muncă în Europa și locuri de muncă de bună calitate și asta, uh, și nu în ultimul rând, asta pentru tinerii europeni, dintre care o treime nu au un loc de muncă. Trebuie să continuăm să lucrăm și la pilonul drepturilor sociale, pe care îl sprijină toate statele membre. Însă, în același timp, trebuie să găsim o politică de migrație rapid, uh, o politică de migrație care să fie responsabilă și să dea dovadă de solidaritate doamna Johansson este omul potrivit pentru a se ocupa de asta. Salut și inițiativa Comisiei de a avea o uniune egalitară și o strategie pentru egalitate. Avem nevoie de o comisie care să apere drepturile noastre fundamentale democratice, care să se concentreze asupra îmbunătățirii vieții oamenilor și care să se concentreze asupra obținerii de rezultate. Mulțumesc, doamna Vautmanț, un minut. Comisie, voorzitter. Ik ga straks Mulțumesc. Doamna a Comisiei, eu am să votez ceva mai târziu pe teme foarte importante. Pentru că până acum n-am avut niciodată uh, ambiție atât de mare în ce privește clima, migrația, inovarea, digitalizarea și, în general, economia noastră. Nu mai spun că domnul Borel se va lupta pentru locul uh, Europei în lume și am să fiu alături de dumneavoastră în conferința pentru viitorul Europei. Vom susține toate aceste elemente. Multe teme pot fi dezbătute fără limite uh, asupra felului în care vom contura viitorul Europei. Și cred că putem aici transmite un semnal foarte important către cetățeni, pentru că este o conferință care va arăta în ce fel Europa va lucra pentru oameni în viitor. Și mă aștept ca dumneavoastră să preluați frâiele acestei uh, comisii și să conduceți Europa în direcția cea bună și să îi dați puterea de care are nevoie. Iată ce aștept eu de la dumneavoastră și de la colegii dumneavoastră comisari. Iar dacă nu realizați aceste lucruri, cu siguranță vă vom trage de mânecă și vă vom atrage atenția. Uh, acum vă rugăm, conduceți-ne înainte. Domnul David, acum při pohledu na evropskou komisi mám značné pochybnosti bude li působit v souladu când uh, privim, când privesc către Comisia Europeană, am îndoieli referitor la acțiunile sale și dacă vor fi în interesul cetățenilor. Uh, nu știu dacă cetățenii europeni sunt dispuși să-și piardă identitatea și să primească ordine de la centre de putere îndepărtate. Brusc, pare că nu mai contează că ard uh, pădurile în Brazilia sau că se uh, importă carne de vită din uh, spațiul Mercosur. Cu cea mai mare îngrijorare văd activitatea doamnei Iurova. Portofoliul dumneiei se ocupă de democrație, libertate, nediscriminare, toleranță Însă cum se potrivește asta cu enormele diferențe în subvențiile uh, agricole? Sunt uh, scuze cele pe care le folosiți. Și vedem astfel că devine realitate un uh, roman cunoscut al lui George Orwell. Mulțumesc, domnul Patton. Stimată doamnă von der Leyen, în multe privințe nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește federalizarea UE pentru a crea un suprastat și sunt foarte dezamăgit că după 40 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, noi Britanici nu am reușit să vă convingem că succesul depinde de protejarea suveranității statelor membre. Da, vom pleca cu siguranță, vom părăsi Uniunea cu siguranță, însă în ciuda diferențelor dintre noi, să vă asigur că nu aveți un prieten mai bun decât Regatul Unit. Recunoaștem prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește combaterea schimbării climatice, competitivitatea, migrația, securitatea sau statul de drept. Și vă spun că nu veți găsi un aliat mai bun decât uh, Regatul Unit pentru a obține, a obiect, atinge obiective comune în aceste domenii. Da, avem multe provocări acum când ne vom definitiva relația viitoare. Sperăm că vom avea o Marea Britanie care să poată să facă comerț în mod liber. Asta va fi în interesul nostru și personal vă spun că în scurta mea perioadă de eurodeputat m-am bucurat să am această mm, ocazie de a avea argumente atât de aprinse cu colegii mei. Da, privim cu toții către un viitor mai bun pentru toți cetățenii, dar rămânem prieteni. Vă mulțumesc acum, domnul Rangel, un minut și jumătate. Ah, Uh, doamnă președintă doamnă președintă desemnată vreau să vă complimentez pentru discursul dumneavoastră de astăzi pentru programul prezentat și pentru echipă. Vreau de asemenea să vă felicit pentru capacitatea dumneavoastră de a inspira pe oameni atât de mulți cetățeni și mai ales noi aici în hemiciclu. Spre deosebire de colega mea din Olanda, puteți conta nu doar pe votul meu, ci și pe entuziasmul meu. Nu putem accepta un buget mai scăzut decât cel anterior. Trebuie neapărat să fim atenți la politicile de coeziune. Aici e o amenințare uriașă la nivelul bugetului. Și fără coeziune nu avem Uniunea Europeană. Există un risc. Avem ceva foarte important de făcut, fondul pentru o tranziție justă. Dar 5 miliarde de euro ar putea să treacă de la coeziune în acest fond. Vreau să vă reamintesc însă că noile priorități au nevoie de bani noi. Politica de coeziune nu trebuie afectată. În fine, în ce privește conferința pe viitorul Europei, avem nevoie de un angajament total pe acest plan pentru ca cetățenii să fie alături de noi și comisarii, comisia să nu facă ca unii dintre colegii noi astăzi, practic, să tragă concluzii înainte de a asculta pe cetățeni în cadrele acestei conferințe. Iată uh, pasul decisiv în organizarea acestei conferințe. Și mă adresez acum atât Comisiei cât și tuturor celelalte instituții. E nevoie de un succes pentru această conferință privind viitorul Europei. Un minut și jumătate acum, domnul Moraș. Mulțumesc, doamnă președinte. Alegerile britanice nu uh, înseamnă că nu trebuie trimis un comisar la, uh, pentru, uh, pentru Comisia Europeană, un comisar britanic. Este o obligație juridică și acesta este uh, spiritul în care ar fi trebuit să ducem aceste uh, lucrări. Această comisie a făcut parte dintr-un proces când a fost creată. De aceea mă bucur că avem comisari progresiști uh, care vor putea obține rezultate. Asta ne doream, o tranziție către o economie cu emisii reduse, reducerea discriminării uh, și așa mai departe. Multe dintre uh, aceste dosare în mandatul trecut au fost uh, încetinite, dar pentru că erau provocări. Deci, ceea ce ne doream noi ca grup a fost să avem o comisie mai progresistă. Deci, vom vota pentru dumneavoastră, dar aș dori să menționez două lucruri Um, care au fost preocuparea mea în ultimii 20 de ani și pe care le-a menționat și doamna von der Leyen. Întâi, cei 39 de oameni în camion miile de oameni care și-au pierdut viața în Mediterană. Va fi un pact pentru migrație la câteva zile după ce această comisie își va prelua postul. Este o provocare pentru că până acum nu am făcut lucrurile bine. N-am reușit să găsim soluția și este o enormă provocare pentru că hrănește uh, politicile negative ale Uniunii și uh, politicienii negativi din Uniunea Europeană. Deci salut propunerile dumneavoastră, dar ele trebuie să fie uh, compatibile cu cu drepturile omului uh, și cu, cu pre, dorințele noastre pentru viitor. Apoi, inteligența artificială și protecția datelor. Uh, nu ne dorim sistemul chinez, dar nici cel american. Deci Uniunea Europeană uh, trebuie să se ocupe de asta. Va fi o enormă provocare pentru Uniunea Europeană, dar sunt mândru să fac parte dintr-o Uniune care poate aborda asta. Mulțumesc, domnul Görens, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai există niciun dubiu, membrii viitoarei comisii sunt uh, actori de calibru și de calitate. Mă gândesc la Nicola Schmidt, de exemplu, din familia mea politică, în care nimeni, la care nimeni nu contestă competența, dar și la mulți alții. Însă mă gândesc și la Silvii Gular, care, din perspectiva mea, a fost uh, din, tratată diferit în timpul audierii parlamentare. Uh, o audiere parlamentară, sigur, nu este un moment de plăcere și nu e un moment ușor, însă întrebările critice, întrebările problematice sunt indispensabile, sunt de acord. Cu toate acestea, nimic nu justifică atitudinea tendențioasă, ostilă și plină de ură din partea unor colegi din Parlamentul European la adresa dumneaei, ceea ce a culminat cu anunțul We will kill her, o să o omorâm, citez, care nu este o atitudine demnă de un parlamentar uh, european. Când o decizie de acest fel este luată fără respect și fără obiectivitate, se pun obstacole în calea unui talent excepțional. Nu pot accepta forma în care a fost luată această decizie de către unii dintre colegii mei. Mulțumesc. Domnul Madison, un minut. Antin, uh, es ist leider unmöglich, dies Doamnă președinte, este imposibil să susțin această comisie. De ce? Pentru că nu are legitimitate democratică. Doamnă președinte von der Leyen, nici măcar nu era pe lista candidaților pentru, la alegerile europene. Putem discuta dacă, despre ei dacă ar fi fost Spitzen candidat, dar nu a fost. Ar fi fost de înțeles dacă ar fi fost foarte calificată, dar nu este nici foarte calificată și ministerul german a avut de suferit prin proasta competență și proastele rezultate de care a dat dovadă. Iar noi aici, în Europa, putem vedea probabil același lucru. Cu așa ceva nu vom putea ajunge prea departe. Din păcate, această comisie nu prea are perspectivă de viitor. Acum se concentrează pe isteria climei și pe crearea Statelor Unite ale Europei. Însă Uniunea Europeană nu este o comunitate, este o, o uniune de state care s-au pus împreună de bunăvoie. Domnule Madison, domnul Caras dorește să vă pun o întrebare cu cartonaș albastru. Acceptați? Domnule Caras, nu, domnei, dumnealui dorea să ia cuvântul la Catch DI, nu avea cartonaș albastru, deci e în regulă, nu trebuie să răspundeți. Vreau doar să vă spun că Catch DI-ul s-a închis deja de mult pentru că avem o listă foarte lungă. Un minut și jumătate are cuvântul acum doamna Șoidrova. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre deosebire de uh, antevorbitoarea mea, Cred că această comisie este demnă de susținere și de încredere. S-a S-a vorbit despre Václav Havel, despre Revoluția de Catifea. Noua comisie, după aprobarea de astăzi, va putea să-și asume în totalitate rolul și putem să începem să lucrăm la sarcinile care ne revin. Eu uh, vorbesc în calitate de coordonator al grupului meu din partea comisiei CULT. Apreciez foarte mult faptul că doamna președinte aleasă a adăugat cultura la numele portofoliului doamnei uh, Gabriel, alături de educație și cercetare. De asemenea, susțin mhm. și sportul ca instrument pentru incluziunea socială și asigurarea sănătății. Acest uh, domeniul nu intră în portofoliu și de aceea vă rog să susțineți un intergrup pentru sport pentru a putea obține susținerea trans uh, grupuri pentru uh, în, în Parlamentul European. Aș vrea să încurajez uh, Comisia Europeană să susțină o triplare a bugetului pentru Erasmus, pentru că acest program are o valoare adăugată foarte mare și a ajutat atât uh, profesorii cât și elevii să-și îmbunătățească aptitudinile și experiența. Uh, acest program reprezintă o valoare adăugată europeană foarte mare, care vine în completarea experiențelor lor europene. Um, nu vom uh, putea să facem îmbunătățiri decât dacă mărim acest buget. De asemenea, uh, vreau să promovați un uh, program de, de corpuri de solidaritate, păi, foarte important pentru uh, noua generație. Un minut are domnul Cubilius. Doamna președinte, doamna președinte, vreau în primul rând să vă felicit pentru ceea ce ați făcut până acum și pentru ceea ce urmează să faceți. În calitate de lituanian, ca ființă cu experiență politică, pur și simplu am încredere în dumneavoastră. Nu o să vă mai dau sfaturi politice, ați primit destule, știți foarte bine ce trebuie să realizați. Va fi o sarcină uriașă. Poate, în următorii cinci ani, vor fi zile mult mai provocatoare decât aceasta. Vreau să vă urez să nu vă pierdeți motivarea personală, energia, competențele de lider în Uh, împrejurări uh, dificile. Am fost prim-ministru pe durata crizei și știu cât de greu poate să fie. Și sper că acest Parlament va fi un partener constructiv pentru dumneavoastră și pentru comisia pe care o conduceți, în ciuda diferendelor politice. Să uh, trăim simplu și să prevenim uh, luptele politice între noi. Noroc! Mulțumesc. Trecem la procedura intervențiilor spontane și uh, un minut are fiecare uh, cuvântul. Doamna Spirachi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamnă von der Leyen. Doamnă președinte, noua comisie se bucură de susținerea noastră și se bucură de încrederea noastră încrederea noastră în pactul ecologic care poate să reprezinte un moment de cotitură pentru Uniunea Europeană. E suficient să ne punem de acord pe o finanțare adecvată. E suficient să spunem că e nevoie de o participare a sectorului privat și că trebuie să susținem inovarea prin toate mijloacele posibile și deja vom avea o Europa care merge înainte și care va fi prima care se va decarboniza pentru orizontul 2050. Însă avem și o Europa care încă depinde de cărbune și care n-ar trebui să fie abandonată. Avem uh, în regiunea Macedoniei uh, Occidentale mai mulți oameni care au multe griji și care vor să fie asigurați că au și o perspectivă de viitor. Iar această tranziție justă trebuie să se bazeze pe fondul de tranziție justă și care ar trebui să fie o prioritate. Mulțumesc, domnul Berglitz. Stimată doamnă președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul la CHDI. Aș dori să vă spun că susțin uh, comisia, întregul colegiu, deși nu sunt de acord cu toată lumea și cu tot. Fiecare lună în care nu se acționează este o lună în care se pierde foarte mult și pentru Uniunea Europeană și pentru Slovenia. Aș dori ca și Comisia să se gândească la binele comun și mă gândesc mai ales la următoarele provocări când spun asta. Mă gândesc, de exemplu, la o transformare digitală, la o transformare verde, prin care va trebui să trecem cu toții, împreună cu o tranziție justă socială. Trebuie să ne implicăm mai mult pentru integrare, care este favorabilă pentru toată lumea și pentru drepturile omului. Strategia europeană pentru dezvoltare durabilă dar și progresul tehnic uh, comun sau investițiile în infrastructură. Și, în final, extinderea către Balcanii Occidentali și multilateralismul vor fi de mare folos, dar și dreptul internațional trebuie să fie respectat în continuare. Ați uh, declarat că Așa sunt și eu, un Remainer, și sunt 10 uh, milioane de britanici care uh, salută cuvintele dumneavoastră. Um, eu salut uh, ocazia de a vota astăzi pentru comisie, pentru a vă permite să începeți să lucrați la problemele uriașe cu care se confruntă continentul nostru, schimbările climatice, exploatarea, discriminarea, justiția, dar și eu sunt jenat și întristat de faptul că Regatul Unit a încărcat regulile europene și până acum nu a nominalizat un um, comisar, în timp ce 27 de state concurează pentru aceste portofolii și își promovează cele mai uh, mari valori uh, în persoanele celor care vor conduce Europa. Uh, Britania, Marea Britanie lasă un loc liber. Uh, Eh, este unul dintre cele mai triste exemple din istoria unei eh, nații care muncește, depune eforturi pentru a avea o influență mai mică, face lobby ca să nu mai aibă o voce care să fie auzită. Sper să avem eh, un guvern britanic care să aibă mai mult sens. Doamna Tomasi cere cuvântul un minut. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Novosti koje donosi novi sastav Europske... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, uh, multe noutăți. Uh, noile portofolii sunt uh, foarte derutante și sunt convinsă că nu vor îmbunătăți uh, eficienția, uh, eficiența. Au fost greșeli, însă acum uh, s-a înlocuit structura prin, prin una nouă bazată pe ideologie. Această comisie pare ca, ca un călău. Doamna von der Leyen, am votat pentru dumneavoastră din motive pragmatice și sper că mă veți surprinde în mod plăcut foarte curând. Mulțumesc, domnul Ferrero. Doamnă președinte, doamnă von der Leyen, compunerea comisiei dumneavoastră, programă uh, politică, este o comi arată că este o Uniune Europeană și o Comisie Europeană a celor care apără anumite interese pentru puterile mari, pentru ca instrumentele pieței unice euroului uh, toate acestea să poată să dă, dăinuie, numai că totuși există foarte multe țări care în continuare au foarte multe probleme. Din păcate, promiscuitatea politică, puterea poli- uh, economică, gran, marile grupuri uh, economice și financiare au accesul direct și ușile deschise în Berlimo. Aceasta este o comisie care cu subversiune roade la politica de coeziune care vorbește așa zis de reformele structurale care de fapt n-au servit la nimic altceva decât să distrugă serviciile publice și să împrăștie precaritatea peste tot în lume. Această comisie are o viziune foarte proprie și face concesii față de extrema dreaptă și față de portofoliile pe care le-a uh, atribuit, după cum se vede și din titlu. Această comisie care de fapt aprobă și uh, coaliția între stânga și dreapta, unde democrația are de suferit. Președinta vorbește peste vorbitor și taie microfonul. Vă rog să înțelegeți că nu mai aveți timp, domnul Kelly. Doamnă președinte Ursula, personal și politic sunt încântat să vă susțin alături de colegii și aștept cu interes să lucrăm împreună uh, în anii următori, mai ales uh, pe, cu colegul meu, domnul Hogan. Susțin modul în care v-ați dat peste cap pentru a obține susținerea verzilor, care reprezintă mai puțin de 10% din Parlament. Le-ați propus un uh, nou acord verde uh, pentru că nu v-au susținut și pentru că este posibil ca să nu voteze pentru colegiul de comisar și uh, pentru că este posibil să nu fie mulțumiți de nimic din ce promovați în noul acord verde. Vă vor spune că nu veți fi suficient de ambițioasă. Vă veți gândi să schimbați dați numele portofoliului uh, pentru a-l numi o strategie consolidată de climă pentru Europa? Pentru că noi uh, suntem cu toții angajați pentru a combate schimbările climatice. Nu este un portofoliu deținut de un singur grup politic. Mulțumim, domnule uh, Kelly. Domnul Marquez. Gadu, președinte. Marquez. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă uh, președinte. Avem nevoie acum de forță ca să începem să muncim. Va, veți avea susținerea grupului meu politic pentru că dumneavoastră ați preluat propunerile noastre și pentru că dumneavoastră uh, aveți uh, oameni extrem de buni în echipa dumneavoastră, dar un bun program și un bun discurs nu e mai mult decât o retorică frumoasă dacă nu este implementat în același timp cu resurse adecvate. E momentul acum să ne gândim la viitorul Europei. Emisiile de dioxid de carbon nu vor aștepta pentru ca noi să ezităm, așa cum am văzut-o și cu inundațiile și incendiile de peste tot. Iar Statele Unite se bucură și ele de ezitările noastre în uh, poziția de lider de digitalizare, iar în uh, Mediterană, se moare în continuare. Unii care, din cauza, din cauza că unii nu reușesc să traverseze singur Marea Indiferenței. Iar Parlamentul European va putea să vă dea inițiative, așa cum ați spus, și contăm pe dumneavoastră să stabilim uh, și punți cu Consiliul. Trebuie să continuăm să luptăm pentru ceea ce ne dorim. Doamna Barandica, un minut. Mulțumesc. Partidul Naționalist Basc sprijină cea mai paritară Comisie Europeană din istorie. Avem nevoie să uh, avem uh, o conducere feminină care să arate că Uniunea Europeană se bazează pe valori, nu pe interese, cu o politică industrială puternică care să Um, dea prioritate sectoarelor um, productive și uh, să trecem către economia circulară, să avem mobilitate inteligentă și sustenabilă și să mizăm pe uh, sustenabilitate, pentru că trebuie să trecem pe producție mai mult decât pe uh, financiar, să ne bazăm pe principiile unui venit, de, un venit garantat și să ținem de val- să promovăm uh, bunăstarea oamenilor din regiuni. Trebuie să promovăm instrumentul pentru controlul calității statului de drept, pentru a-i uh, marginaliza pe cei care amenințează democrația. Dialog, empatie, acord, uh, umanitate. Așa era Paco Gambuz uh, și la fel pârnă de colegi. Domnul doamnă președinte, doamnă von der Leyen. Am votat împotriva noi comisiei și programului său. Obiectivele pe care vi le-ați stabilit nu vor putea să fie realizate cu un buget uh, care nu are decât 15% din PIB-ul Uniunii Europene. Nu sunt de acord cu imputarea bugetelor care uh, sunt destinate coeziune, politicii agricole comune, uh, cheltuielor sociale. Uh, de alminter, cred că Europa a rămas paralizată, nu a găsit soluție. Nu vreau o comisie Uh, care să facă uh, treaba domnului uh, Orban și domnului Salvini. Vreau să fie mai ambițioasă pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, corupției și lipsei de transparențe. De aceea am votat împotriva noii comisiei și va juca un rol activ în următorii cinci ani. Doamna Novac. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte stimați comisari, aș dori să vă felicit astăzi pentru prezentarea foarte bună a programului dumneavoastră. Sunt foarte bucuroasă că această comisie este formată mai ales din femei, în jumătate dintre comisari. Și sunt convinsă că veți lucra cât se poate de eficient. Dumneavoastră ați subliniat prioritățile, securitatea sigur, și sănătatea, schimbările climatice, toate acestea sunt foarte importante dar uh, aceste obiective trebuie să fie susținute de buget și ne-ați confirmat că așa va fi. Numai așa pot fi atinse aceste obiective mai ușor și mai eficient. Cel mai mult mă bucură faptul că dumneavoastră ați pus omul în centrul uh, politicilor dumneavoastră, omul cu nevoile sale și cu preocupările noastre, care sunt aceleași, siguranța, pacea, toate acestea sunt valorile care au făcut ca Europa să crească. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Comisia Europeană. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Anul trecut, uh, Comisia Europeană a decis să prezinte două proiecte de directivă, uh, al căror obiectiv era introducerea impozitelor pe venit provenit din anumite servicii digitale. Și dumneavoastră, doamna von der Leyen, ați menționat un lucru, și anume uh, un impozit digital echitabil. Vreau să-mi exprim susținerea de plină pentru aceste măsuri. Vă doresc mult succes în implementarea lor, pentru că eu cred că sunt esențiale aceste măsuri. Din păcate, știu că lucrările care sunt în curs la Consiliu demonstrează că impozitul digital este foarte dificil de aplicat. Sunt foarte mulți inamici ai acestei idei și există foarte multă reticență. Um, dar vă doresc să fiți rezistentă și sper că veți rămâne consecventă și că nu vă veți retrage. Doamna echipă, Stimată doamnă președinte, aveți o echipă excelentă și vă bucurați de susținerea noastră. Vă felicit pentru echipa foarte competentă și echilibrată. Dumneavoastră ați menționat problemele adevărate cu care ne confruntăm. Schimbările climatice, migrație, sănătate, probleme demografice și ceea ce mă bucură foarte mult este că dumneavoastră vreți să rezolvați problemele așa încât să puteți deschide șanse noi. Aceasta va fi garanția pentru faptul că Europa să poată să rămână cel mai frumos continent în care să putem uh, trăi o viață de calitate, în care oamenii să trăiască cu plăcere și să poată să dezvolte acest continent mai departe. Mă bucur că dumneavoastră susțineți și extinderea către Balcanii de Vest, pentru că cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a-i democratiza, pentru a-i ajuta și pentru a ajuta la recuperarea decalajelor pe care le avem față de ei dar și problemele demografice sunt o problemă foarte mare. Pro- proiectul Smart Cities, orașe inteligente. De nostru grupo. Ai, perdon, perdon. Doamna Grapini are cuvântul. Grapini? doamnă președintă

Dragi colegi, această dezbatere s-a închis. Vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc uh, președintei desemnate von der Leyen. Avem uh, o pauză până la ora 12.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 Dragi colegi, vă rog să luați loc. Prendiamo posto. Innanzitutto vorrei dare il În primul rând, aș dori să urez bun venit Direi colegi. Dragi colegi, v-aș propune să începem. Colleghe e colleghi, innanzitutto abbiamo il Dragi colegi, în primul rând aș dori să urez bun venit delegațiilor din partea Camerei Reprezentanților și Camera Consilierilor din Japonia. Bun venit la noi, sunt în tribună. Au venit aici pentru adunarea interparlamentară UE-Japonia. La delegațiune... Delegația este condusă de domnul Onodera, deputat în Camera Reprezentanților al Japoniei. Este o onoare să le urăm bun venit prietenilor noștri astăzi la Strasbourg. Este plăcerea mea tot la tribună să salut prezența a 80 de elevi împreună cu profesorii lor care au venit la Parlamentul European pentru a prezenta declarația lor despre drepturile planetei. Bun venit, dragi tineri, la Parlament! Le ringraziamo e siamo Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici și suntem foarte bucuroși să vă urăm bun venit în Parlamentul European. E adesso E adesso iniziamo. Iar acum o să începem cu votul pentru alegerea Comisiei Europene. Vă rog Doriți să luați cuvântul? Stimate domnule președinte, dragi colegi, acum două zile 13 militari francezi au murit într-o operațiune de luptă împotriva terorismului. Iar acest parlament nu a adus un omagiu printr-un moment de reculegere acestui sacrificiu. V-aș propune, domnule președinte, să ținem un moment de reculegere acum pentru ca toți colegii să se poată ridica în picioare pentru toți soldații care au murit în Mali. E moment, moment, moment, moment. Stimate domnule Jadot, poate că dumneavoastră ieri n-ați fost în plenară când am adus un omagiu soldaților care au murit în Mali. Poate că dumneavoastră nu erați atent sau poate nu erați aici, dar acest parlament s-a ridicat deja în picioare odată pentru soldații care au murit în Mali. Ma alla sua di... Însă, nu, nu vă dau cuvântul, domnule Jadu. Însă, faptul că dumneavoastră nu ați fost atent și fiind dat că cred că multă lume este de acord cu mine, vă invit eu acum să păstrăm un moment de recuregere. Iniziamo con la votazione sull'elezione. Începem cu votul pentru alegerea Comisiei Europene. Aș vrea să vă informez că aceste, um, că acest vot va fi precedat de un, un tur de luări de cuvânt în ordine inversă din partea grupurilor. Doamnă, domnule Fox, aveți cuvânt. Doamnă Fox, aveți cuvântul. Dragi deputați, să fim onești, onești cu uh, alegătorii noștri de acasă. Este o făcătură acest uh, proces. Dragi colegi, suntem folosiți ca o armată pusă acolo ca să pună ștampila um, pe o comisie pusă de sus în jos să exercite puterea. Este vorba de o șaradă nedemocratică. Este vorba de un proces decizional nelegitim. Ne putem salva uh, uh conștiințele, re, respingând uh, la câteva audieri anumite persoane desemnate. Dar, de fapt, nu avem o alegere reală aici. Sunt niște candidați uh, puși aleatoriu aici. Puteți să comentați oricât vreți, dar eu am să-mi continui discursul. Este de prost gust este vorba de o propagandă orwelliană de prost gust. Puterea poporului îi stabilește uh, pe oamenii care conduc. Așa se întâmplă în democrațiile naționale, însă este vorba de știri false atunci când e vorba de Comisia Europeană. Ursula von der Leyen nu se, nu se află în această poziție datorită alegerilor populației, ci pentru că o sectă o cultă a promovat-o ca și candidată acum are puterea de a dicta prioritățile Europei, are autoritatea de a-și impune agenda asupra milioanelor de cetățeni europeni, că le place sau nu acestora. Comisia are o ambiție pentru noul acord verde, pentru o uh, integrare monetară mai profundă, pentru austeritate sau pentru a-l promova pe Jose Borel uh, să uh, promoveze majoritatea, uh, votul prin majoritate calificată prin, uh, pentru politica externă. Este pur și simplu acaparare a puterii pe față de către Comisie. Și noi, de la noi, se cere să aprobăm acest lucru, să dăm acordul uh, în Regatul Unit, prin alegerile generale, alegătorii își vor exprima opțiunea politică. Mulțumim, doamnă Fox, întrerupe președintele la urna de vot, uh, voturile uh, vor fi egale și alegătorii vor fi, vor fi cei care pun uh, politicienii în funcție. Domnul Obri are cuvântul două minute. Mersi, Doamna Obri, mulțumesc, doamna președinte. Votul de astăzi nu este un... vot ca de obicei, este votul secolului pentru ca să facem față la două provocări, catastrofa Uh, climei și inegalitățile. Două probleme care nu pot să se mulțumească doar cu angajamente contradictorii. Totuși, trebuie să constatăm acum la sfârșit că lucrurile nu sunt chiar satisfăcătoare. Din punct de vedere etic, în primul rând, trei candidați comisari au fost uh, dați la o parte din cauza conflictelor de interese și în continuare există dubii despre alți membri ai colegiului. Pe fond, bineînțeles că s-au făcut multe propuneri care sunt de salutat, cum ar fi salariul minim, dreptul de inițiativă al deputaților europeni, dar și perspectiva unui plan de izolare a clădirilor. Pe toate aceste subiecte, noi vom fi aliați, aliați vigilenți pentru a putea să avem majorități de progres social. Însă, dincolo de aceste progrese, dumneavoastră rămâneți legați de dogme, de responsabili de crizele sociale de, astăzi. Cum putem să ne gândim la un pact ecologic când ne gândim la ceea ce, ce instrumente s-au găsit? Cum să luptăm împotriva evaziunii fiscale când ne gândim că paradisele fiscale în continuare există în lume? Cum putem să avem o politică umanistă când avem un, un refuz clar față de uh, toți migranții și refugiații? Cum putem să impunem în continuare austeritatea oamenilor și să fim în același timp cei care aducem prosperitatea. Nu puteți fi și cei care dau foc și cei care sunt pompieri. Încercăm să apărăm cetățenii, dar din păcate încrederea lor față de instituții a scăzut foarte mult. Cred că poporul și planeta aceasta merită mai mult. Merită un adevărat pact nou ecologic care să fie ambițios, care să creeze sute de mii de locuri de muncă, să schimbe sistemele agricole, practicile de consum, practicile de folosire a mijloacelor de transport. Popoarele acestea merită o justiție socială care să pună capăt impunității multinaționalelor care nu vor să plătească impozitele.